la, Începem reuniunea comisiei. Vă propun un punct suplimentar pe ordinea de zi. Am uh, primit o cerere urgentă din partea domnului Gărens, care a fost raportorul nostru pentru măsurile de însoțire în domeniul bananelor. Instrumentul de uh, finanțare, cooperare în vederea dezvoltării, vrea să adauge pe ordinea de zi un schimb de puncte de vedere în ceea ce privește închiderea procesului de consiliere între Parlamentul European, Consiliu și Comisie pe marginea acestui dosar și alte dosare din uh, domeniul acțiunii externe, care face obiectul acestei concilieri, care s-a terminat pe 25 octombrie. Delegația Parlamentului uh, European a aprobat textul comun propus pentru acest uh, instrument în cadrul celor 8 trialoguri între Consiliu, Parlament și Comisie ca membru al Parlamentului European și membru al delegației Uh, susțin cererea domnului uh, Görens. Sunteți de acord pentru adăugarea acestui punct pe ordinea de zi a reuniunii noastre astăzi și o vom discuta, îl vom discuta imediat după vot, dacă sunteți de acord. Dacă sunt uh, obiecții la ordinea de zi astfel modificată, se adoptă adoptăm uh, procesele verbale de reuniunea din 4 octombrie, 10 și 11 octombrie. Le-ați primit, dacă aveți observații, vă rog să le semnalați secretariatului înainte de finalul reuniunii noastre. Dacă nu, ele sunt considerate a fi adoptate. Apoi procesul verbal al reuniunii din 11 octombrie 2011 cu parlamentele naționale. Ați primit acest uh, proces uh, verbal reuniunii comune de VEDROA din 11 octombrie 2011. Dacă aveți observații, vă rog să le semnalați uh, secretariatului înainte de încheierea ședinței. Dacă nu, ele sunt uh, adoptate. Apoi rezultatele reuniunii coordonatorilor din 11 octombrie. Ați primit aceste rezultate. Ele vor fi adoptate dacă nu formulați observații la adresa secretariatului. Nu am primit întrebări pentru comisie, nu am comunicări de făcut în calitate de președinte al acestei comisii și cer Comisiei Europene, reprezentată de domnul Domenico Rosa, îl întreb pe domnul Rosa dacă are o comunicare de făcut. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă uh, spun câteva cuvinte în legătură cu Consiliul Afaceri Externe care va avea loc uh, luni și pentru care există un segment de dezvoltare. Ordinea de zi a fost uh, stabilită. Este un punct care se referă la poziția comună pentru conferința în ceea ce privete eficacitatea ajutoarelor, asistenței. Cred că aici este un punct de vedere convergent, așa cum uh, o demonstrează și raportul, rezoluția care a fost uh, adoptată la Parlamentul European la ultima ședință plenară la Strasbourg. Vor exista două dezbateri orientative în ceea ce privește rezultatele cărții verzi cu privire la viitorul politicii de dezvoltare, o agendă pentru schimbare în care se va încerca să avem uh, contribuția feedback-ul statelor uh, membre uh, și în legătură cu uh, politica de dezvoltare care poate să fie utilizată pentru a avea o abordare incisivă și o dezvoltare umană care să țină cont și de drepturile omului și de elementele cheie ale bunei guvernanței și care probabil va propune o diferențiere pentru a ține cont de evoluția pe plan uh, mondial, de faptul că există țări în curs de dezvoltare care au devenit uh, țări cu venituri intermediare și care au alte măsuri uh, în raport cu țările mai puțin dezvoltate. Și a doua dezbatere orientativă se va referi la asistența bugetară este o propunere a Comisiei pentru ca abordarea europeană să fie mai coerentă între statele membre atunci când se utilizează acest instrument și pentru a îmbunătăți potențialul și efectele acestui instrument care până în prezent nu a fost uh, utilizat așa cum trebuie uh, și uh, la întreaga sa valoare. Va avea loc și o dezbatere la cină care se va referi la situația din uh, Hornul Africii. Aceasta este comunicarea pe care am avut-o de făcut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc. Trecem acum la punctul uh, suplimentar pe ordinea de zi, feedback-ul procedurii de conciliere în ceea ce este actele delegate. Au avut loc uh, șapte discuții trilaterale În legătură cu aceste discuții tripartite, triloguri, aș vrea să inversez ordinea uh, de intervenție uh, obișnuită. Înainte să dau cuvântul domnului Gărens, aș vrea să întreb Comisia dacă dorește să intervină pe marginea acestor uh, trialoguri, uh, actele delegate, instrumentul pentru banane. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Știți foarte bine că în procesul de conciliere, acesta este un proces care intervine între cei doi colegiuitori, Parlamentul pe de-o parte și Consiliul pe de cealaltă parte, și în care uh, Comisia încearcă să pună în aplicare bunele oficii pentru a găsi un rezultat. Cred că este o negociere care a fost fructoasă din punct de vedere al rezultatelor, în sensul că s-a reușit să ajungem la timp la niște rezultate. Am fost oarecum uh, la limita timpului, pentru că dacă nu adoptam o decizie înainte de sfârșitul acestui an, Uh, banii uh, din bugetul comunitar pentru finanțarea acțiunilor în favoarea uh, bananelor s-ar fi pierdut și am fi avut mari greutăți în a identifica un capitol bugetar, o rubrică bugetară posibilă cu ocazia uh, următorului exercițiu bugetar din 2012. În ceea ce privește chestiunile de fond, cred că atât din partea Parlamentului și din partea Consiliului a existat uh, bunăvoință pentru a încerca să preluăm o serie de elemente care ar putea să facă obiectul uh, actelor delegate în actul de bază. Cred că este un exercițiu care a fost foarte greu pentru că uh, acest instrument, așa cum a fost adoptat în 2006, a fost adoptat înainte de Lisabona și pentru aceasta nu exista o posibilitate de a introduce, uh, de a introduce actele delegate. Între actele legislative și actele de punere în aplicare este greu să introduci un alt segment. Cred că este un compromis care ar trebui să mulțumească pe deplin cele două părți și pentru noi este un lucru acceptabil. De asemenea, ceea ce este important în momentul de față, atunci când se pregătesc instrumentele financiare viitoare, care, un lucru care va fi discutat uh, anul viitor, cred că trebuie să construim un act de bază care să permită includerea actelor delegate și care uh, să pună pe picior de egalitate Consiliul și Parlamentul European. Deci să răspundem la această exigență de bază a Parlamentului European de a avea aceleași competențe în ceea ce privește actele delegate ca și Consiliul. Este clar că în cadrul comitologiei Lisabona, tratatul de Lisabona a schimbat puțin regulile, deci în ceea ce privește Parlamentul, uh, acesta trebuie să dea un aviz, el nu mai este considerat uh, în actele specifice de punere în aplicare ca colegiuitor, însă are un rol de jucat, însă există posibilitatea de a include actele delegate în același instrument care dau competențe Parlamentului European uh, în baza tratului de la Lisabona. Nu am altceva de adăugat. Cred că toată lumea se regăsește în acest acord care a fost realizat la Strasburg Cred că toată lumea a dat uh, dovadă de bunăvoință, ținând cont de constrângerile instituționale și juridice de cărora trebuie să le facem față. A trebuit să sacrificăm și interesele uh, țărilor în curs de dezvoltare, tocmai pentru a încerca de a găsi o soluție pe termen lung. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinta, mulțumesc. Dacă Consiliul, reprezentantul Consiliului dorește să ia cuvântul. Consiliul nu este reprezentat? Spune președinta. Bine, atunci dau cuvântul domnului Gărens pentru a ne prezenta rezultatul acestor dialoguri îndelungi. Mulțumesc, doamna președinte. Am multă stimă pentru domnul uh, La Rosa. Sunt aproape întotdeauna de acord cu el. Deseori îi susțin poziția, dar de această dată sunt în profund dezacord cu felul în care a perceput și a citit rezultatele acestor discuții tripartite. Să reamintim faptele. Am avut un document de bază în care s-a ținut cont de intrarea în vigoare a unui un nou instrument financiar în ceea ce este politica externă a Uniunii Europene după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Așadar, nu putem să ne uh, propun să considerăm că articolul 190 din uh, tratat nu există. De aceea, în uh, documentul de bază susținut de majoritatea eurodeputaților care au participat uh, la vot, am adoptat această clauză care ne permite să delegăm puterea nu am obținut Aș vrea să fiți atenți, chiar dacă această, uh, acest uh, subiect poate să golească uh, sala, pentru că nu este un, un subiect al Parlamentului European. Sunt luni întregi în care am încercat să uh, salvăm esența articolului 290. Poate că am uh, putea să prezentăm uh, acest uh, dosar. Consiliul nu vrea să audă să discutăm despre acte delegate, nu am obținut uh, acordul, așa încât a trebuit să trecem la consiliere pentru a ajunge la puncte de vedere cât de cât apropiate. Trebuie să apreciez uh, bunăvoința de care a dat dovadă fiecare parte. Bunăvoința Parlamentului European uh, a fost similară cu bunăvoința de care au dat dovadă și alți parteneri în discuție. Au existat trei faze în procesul de conciliere. Prima fază, discuțiile neînsemnate, small talk discuțiile care trebuie să uh, abordeze o serie de banalități pentru a trece la faza uh, următoare. Și am reușit să facem acest lucru, am ajuns în faza a doua în care se face argumentarea propriu-zisă. Și acolo aș dori să atrag atenția Comisiei asupra unui aspect care mi se pare esențial mandatul Consiliului a fost definit ca și cum articolul 290 nu exista. Consiliul poate să se exprime pe această temă, oricum Consiliul vrea să audă discuții despre orice, dar nu despre actele delegate. De aceea am hotărât să ne gândim la o procedură sui generis dacă nu putem să ne punem de acord asupra actelor delegate în această etapă, măcar să încercăm să aplicăm spiritul actelor delegate în documentul privind măsurile de însoțire în ceea ce privește bananele. Și ce am făcut? Am făcut propuneri astfel încât Comisia să uh, ne dea informații în legătură cu procentajele uh, alocate fiecarei priorități am făcut o distinție între criterii de alocare a resurselor și uh, priorități. Criteriile de alocare a resurselor sunt criterii obiective și definirea alocării în funcție de criteriile de alocare este o operațiune aritmetică. Nu există acolo o substanță politică. Din acest punct de vedere, Comisia și Consiliul au acceptat în final să dea satisfacție în ceea ce vește criteriile, dar nu asta este esențialul. Esențialul este că rămâne o marjă importantă pentru opțiuni politice și acestea se referă la strategii. Strategiile au prioritate. Prioritatea poate să fie atenția dată aspectelor de mediu, poate să fie vorba de atenția dată situației din diferite țări, dacă se va face o restructurare, dacă uh, vom abandona producția și o vom înlocui cu altceva. Aici am cerut să ni se indice procentajele, uh, mai degrabă o plajă de procentaje care sunt alocate fiecarei priorități. Nu am reușit din diverse motive și am cerut, am cerut cel puțin de zece ori și m-am simțit foarte singur Chiar uh, și din partea Parlamentului European am cerut uh, în repetate rânduri să ni se spună ce înseamnă. Articolul 290 privilegiază, favorizează flexibilitatea. El aduce clarificări în legătură cu punerea în aplicare a unui text de bază. Acesta face distinția, potrivit noului tratat de la Lisabona, între actele delegate și acte de implementare, de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare pure țin de comitologie. Asta aveam înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Parlamentul European avea cuvântul său de spus în cadrul procedurilor negative. Ceea ce ni, s-a spus că am obținut câștig de cauză, nu știu, în raport uh, cu ce referință putem să interpretăm faptul că a existat un plus de competențe pentru Parlamentul European. Înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, puteam, în cadrul unei proceduri negative, cu efect uh, de suspendare, să spunem uh, Comisiei să își refacă textul. Acum nu mai avem această posibilitate și actele delegate ne-ar permite să păstrăm o parte a prerogativelor în speță în legătură cu aspectele politice importante. Și aici nu am obținut câștig de cauză. Deci cine a spus uh, că este un progres, nu cred că așa se prezintă lucrurile. Faza a treia este faza, etapa în care Consiliul, Comisia, în fine, și cu o parte însemnată a Parlamentului European au marginalizat poziția comisiei noastre. Probabil că nu am explicat bine pentru că argumentele care au fost avansate au fost uh, împărtășite de uh, comisie. Regret infinit că lucrurile s-au petrecut așa și astfel în cadrul unui pachet am uh, Uh, negociat, deci pachetul însemna să se pune uh, la oaltă mai multe instrumente financiare, cum ar fi măsurile de însoțire în domeniul banan, Erasmus și altele. Și s-a votat pe acest pachet. În ceea ce privește poziția Parlamentului European, trebuie să vă spunem că această incapacitate de a sparge în bucăți acest pachet ne-a constat susținerea delegației, ne-a costat de, susținerea delegației Parlamentului European în, în ceea ce privește aceste instrumente. Finalitatea mea, cea pe care o aveam în vedere, era să previn orice precedent supărător pentru a salva poziția Parlamentului European în negocierile ulterioare o să spuneți, bun, o să aveți uh, uh, satisfacție dincolo, nu pe pământ. Asta în negocierile care vor urma și care vor fi demarate la timp înainte de uh, următoarea programare financiară 2013-2020. Aș dori să știu ce viitor uh, se rezervă uh, acestor politici? S-a votat pe fiecare instrument în ședință plenară, cred că la ședința din noiembrie 2 și atunci va trebui să prezint un uh, raport comisiei și trebuie să Mai final. Trebuie să prezint uh, poziția în uh, ceea ce privește urmările. În plenară s-a obținut de două ori uh, aprobarea majoritară, unei majorități covârșitoare. Să mi se spună astăzi care sunt urmările acestui raport și asta să mi se spună cel mai târziu astăzi pentru că alminter vom pierde timpul. Vreau să spun uh, foarte clar Consiliului și Comisiei. Până acum nu am reușit să înțeleg de ce în cadrul tratamentului egal se permite statelor membre să se amestece în toate domeniile și nu și Parlamentul European. Dacă acest instrument uh, nu se pretează actelor delegate, atunci nu înțeleg de ce lăsăm să intervină statele membre. E vorba de egalitate de tratament între, Consiliul, între statele membre din Consiliu și uh, Parlamentul European. Există doi colegiuitori, nu suntem singuri. E vorba de Parlamentul European și statele membre uh, reprezentate în uh, această comisie, cred că niciun argument nu mă convinge că putem să fim de acord cu intervenția aceasta, fără intervenția Parlamentului European. Eu nu vă fac astăzi uh, propuneri pentru că nu cunosc reacția comisiei noastre, în legătură cu rezultatele concilierii. Si, la parole est à monsieur Ber Mulțumim. Acum îi dăm cuvântul domnului Berman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul uh, Goren a spus aproape tot. Aș vrea doar să adaug aici uh, un mic aspect uh, celor patru puncte menționate dumnealui. În primul rând, în cadrul acestor negocieri, în ceea ce privește dezvoltarea, capitolul dezvoltare, Principiul tratamentului echitabil, această uh, echitate între Parlament și Consiliu a dispărut și, din punctul meu de vedere, Parlamentul a pierdut aceste negocieri. În al doilea rând, uh, Consider că este foarte grav faptul că atunci când vine vorba de un subiect atât de important cum este uh, alegerile, alegerile strategice, atribuirea fondurilor și modul în care se fac uh, cheltuielile, aceste alegeri să nu poată să fie influențate de Parlamentul European. Acest lucru mi se pare deosebit de grav. De fapt, aici este vorba, este clar, nu este vorba doar de aplicare, ci de uh, alegeri, opțiuni politice, strategice, care vor fi făcute de comisie cu ajutorul um, Consiliului. Și în al treilea rând, Comisia DEVE în cadrul acestor negocieri uh, s-a regăsit într-o situație izolată, n-a găsit uh, deloc uh, solidaritate în rândul celorlalte comisii, lucru care nu este deloc pozitiv în cadrul negocierilor care vor um, urma privind bugetele multianuale și privind evoluțiile politice în rândul Uniunii Europene și aș mai adăuga aici că Um, acest lucru ne se poate imputa și nouă, pentru că în cadrul acestor uh, negocieri, proprii noștri uh, negociatori, care din păcate nu trăiesc în uh, țări care să fie monarhie, e bine, unii n-au fost prezenți pentru că au vrut să devină președinți, au vrut să candideze. Iată, sunt slăbiciuni care sunt legate de sistemul democratic. Um, Însă, asta înseamnă că toată lumea, nu toată lumea a fost prezentă, lucru care a fost dramatic în cadrul acestei lupte care uh, pentru cucerirea um, um, ponderii um, potrivite în cadrul uh, deciziilor în al, treilea um, lucru, în al treilea rând, Comisia poate să ne spună, Domenico, că țările uh, în curs de dezvoltare nu ar trebui să fie puse în uh, um, pericol, nu ar trebui să devină o miză în cadrul luptei pentru putere între Comisie și Consiliu, însă eu consider că um, interesul pe termen lung al acestor um, țări nu este um, acela de a avea Parlamentul o poziție slabă în, în stabilirea politicilor și cred că acest lucru s-a schimbat schimbat în 2008 atunci când uh, s-a vorbit despre dezvoltare rurală și siguranța alimentară. Parlamentul a vorbit despre aceste lucruri și tot Parlamentul a insistat și asupra rolului femeilor în cadrul acestor țări în curs de dezvoltare și tot Parlamentul și acum insistă că um, Uniunea Europeană trebuie să se implice mai mult uh, în uh, lupta împotriva um, deciziilor comerciale care sunt luate în detrimentul țărilor Um, în curs de dezvoltare. Noi am pus mereu accentul pe coerența politicilor și este interesul acestor țări să aibă un Parlament European care să uh, aibă un punct de vedere politic în elaborarea acestor politici și tot acest lucru um, a fost um, subminat de manieră deosebit de gravă și în acest sens sper că grupurile politice respective ale noastre uh, sunt de acord de faptul că trebuie să facem în uh, viitor așa încât să avem o poziție mai bine stabilită. Îmi dau cuvântul totul. Mie îmi pare rău că nu am putut să asist la toate aceste discuții trilaterale, dar am asistat la unele dintre acestea și sunt uh, deosebit de marcată de faptul că tratatul a acordat Parlamentului o putere um, legislativă și că acest lucru s-a lovit de o rezistență absolut de neînlăturat din partea Consiliului și a Comisiei, care în realitate nu au uh, uh, lăsat nici măcar un pic de la ele și care nu vreau Uh, să vadă ideea actelor delegate aplicată în uh, instrumentele financiare. Și uh, cred că în acest context al crizei uh, pe care o traversăm, în care se, mm, toată lumea se plânge de absența democrației și de faptul că mm, deciziile sunt uh, luate în detrimentul popoarelor, mi se pare foarte grav să nu îi dăm Parlamentului mm, puterile care sunt prevăzute de tratat, mai ales în acest context. Mi se pare deosebit de trist um, și mă simt cumva uh, prinsă între Ciocan și Nicovală pentru că negociatorul nostru șef are un palmares uh, extraordinar, dar acesta n-a putut să recunoască un uh, eșec, lucru care creează o presiune uh, suplimentară. Dar acum important este să vedem ce facem. Am pierdut acest arbitraj, am fost în minoritate pentru că am, uh, ne-am divizat până la urmă, știu cum să facem acest lucru și uh, am um, um, susținut această idee că era vorba de un pachet. Noi acum trebuie să um, acționăm astfel încât um, în cadrul adunării um, generale instrumentele să fie votate separat și trebuie să în comisiilor și în grupele noastre politice să, vot, să adoptăm instrument uh, cât un instrument uh, pe rând și să, să votăm împotriva acestui uh, um, instrument uh, pentru sprijin în domeniul uh, bananelor. Acesta trebuie să fie bazat pe uh, propunerea noastră. Mulțumesc. Domnule Görens, vă la Domnule Gonens, aveți uh, cuvântul ca să concluzionați. Nu sunt alte grupuri politice care doresc să se exprime. Să repet întrebarea. Mai sunt alte grupuri politice care doresc să ia cuvântul? Eu aș vrea să spun că sunt total de acord cu ce s-a spus mai devreme și că voi participa la demers. Intervenție fără microfon. Alors, nous passons... Trecem acum la voturi. Nu, domnul Gönens va vorbi înainte. Uh, cred că ar fi prematur să concluzionez acum, dar aș vrea să știu ce continuare vrem să avem uh, sau ce continuare vor să aibă uh, membrii grupurilor și care va fi obiectul discuțiilor în cadrul grupurilor noastre uh, politice. E foarte important, cunoaștem uh, uh mizele și eu voi interpreta foarte fidel uh, concluziile acestor uh, consultări, după care în cadrul uh, reuniunii plenare voi uh, lua cuvântul în, uh, cu privire la concluziile poziție majoritare, să zicem, ale grupului nostru. Și apoi o, să vedem. Uh, și apoi în faza finală s-a, am hotărât să, atunci când, s-a, când am hotărât să votăm pachetul, eu m-am abținut pentru că dacă era să um, urmăm uh, dorințele reprezentanților celorlalte comisii, ei bine, ei n-au făcut același lucru n-au ținut cont de dorințele noastre și cred că n-au înțeles foarte bine uh, că miza pe care o uh, susțineam noi uh, îi privește și pe ei în viitor în cadrul unor dosare care ar putea să-i vizeze mm, mai târziu, poate începând cu 2013 sau cel târziu în, începând cu 2013. Și cred că ar trebui să mai, preve- să mai prevedem o reuniune înainte de uh, plenar, fie una mm, în cadrul um, între coordonatori sau una plenară, dar ar trebui să fie una oficială între noi, astfel încât după aceea să nu um, fiu acuzat că am spus prostii în cadrul uh, plenarei. Suntem de acord cu uh, sugestia domnului Gonen să avem o reuniune, dar o să um, vorbim cu secretariatul să ne găsească um, mijloacele. Trecem acum la votare. Punctul 9 de pe ordinea noastră de zi, raportul uh, doamnei Michel Strifler privind controlul bugetar al ajutoarelor umanitare. Avem o serie de amendamente aici. Toată lumea uh, are cărțile de vot pregătite? Cartelele de vot. Donc, tout le monde a sa carte de... Aveți uh, așadar cu toții um, cartelele de vot. Donc, euh, l'amendement oral. Amendamentul oral. Două secunde. D'accord. Donc, amendement oral. Euh, Amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă?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 Votăm acum pentru aviz uh, în forma sa modificată prin vot uh, electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Nu? Mai lipsește cineva? Toată lumea a votat, uh, votul s-a închis. Se adoptă. În unanimitate. Doamnă Keller, mulțumesc uh, pentru votul viitor. Aș vrea să clarific că amendamentul 21 nu uh, se referă la uh, un raportor permanent în ceea ce privește situația femeilor în um, situații de război. Considerăm că avem deja un uh, amendament, un uh, raportor general în ceea ce privește uh, egalitatea între sexe, doamna Crețu, deci nu credem că acest, nu susținem acest uh, amendament 21, considerăm că avem deja facilitățile necesare. Amendement A qui est alors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 Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Cine? Abțineri. Se respinge. Să verificăm. S-a deschis votarea electronică pentru amendamentul 21. Toată lumea a votat. Se adoptă. Cu 14 voturi pentru și 8 împotrivă. Amendamentul oral 3 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum să verificăm Um, avizul acesta, în forma sa modificată, s-a deschis votarea electronică. Toată lumea a votat, votul s-a închis, este adoptat uh, cu unanimitate. Trecem acum o, avizul uh, raportoarei uh, Levin, amendamentul, amendamentul 1, 2 și 3, e vorba de același. Este vorba deci de un vot unic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum Avizul uh, modificat. Vă doriți să verificăm? Verificăm. Votăm electronic pentru a verifica amendamentul unic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de două voturi. Iar acum votăm uh, avizul în, forma, în votare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 uh, voturi pentru și 4 împotrivă. Urmează raportul doamnei Strifler. Amendamentul 1. Cine este pentru? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, pa, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul electronic. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul electronic pentru avizul modificat. S-a deschis votul. Nu a votat, uh, nu a votat toată lumea. Vă rog să vă grăbiți. Uh, s-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru. Voilà. Va vota maintenant. Vom vota acum raportul domnului Ian Sahradil. cu privire la Uniunea Europeană și China, un dezechilibru comercial? Ah, pardon. nu, c'est ça. On a fini le vote. Nu, de fapt se corectează vorbitoarea, votul s-a încheiat. Domnul Zahradil e aici? D'accord. Alors, nous allons maintenant donc... Deci acum vom examina raportul domnului Zahradil cu privire la dezechilibrul comercial dintre Uniunea Europeană și China. Și dau cuvântul imediat domnului raportor, domnul Ian Zahradil. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în limba cehă, dacă se poate. Deci vă rog să vă puneți căștile. Tak, Děkuji za slovo. Vážené kolegyně. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Este un raport cu privire la dimensiunea de dezvoltare a relației dintre Uniunea Europeană și China. După cum spuneam, Sper că toată lumea și-a pus căștile și a găsit uh, canalul potrivit pentru interpretare. Deci, domnule președinte, încă o dată vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Acest proiect de aviz se referă la dimensiunea de dezvoltare a, relației, a relațiilor dintre Uniunea Europeană și China. Subiectul principal al acestui proiect de aviz este o cerere de revizuire a relațiilor noastre și a modului în care se oferă ajutor uh, pentru dezvoltare Chinei. Care sunt rațiunile acestei uh, revizuiri? Sunt uh, motive logice, după părerea mea, sunt motive foarte întemeiate și evidente. China, în prezent, este cea de-a doua, cea mai mare economie pe plan mondial E o țară care a realizat o creștere economică uriașă, a avut mare succes în creșterea populației și depășirea sărăciei la nivelul populației, o țară care a făcut mari progrese în uh, utilizarea tehnologiilor de vârf o țară cu care Uniunea Europeană ar trebui să aibă relații comerciale mai degrabă standard decât ce avem uh, cu țările în curs de dezvoltare. Iată de ce în acest proiect de aviz invităm Comisia Europeană să elimine treptat ajutorul tradițional pentru dezvoltare și cooperarea în materie de dezvoltare și că această relație să fie revizuită, să se îndrepte mai mult spre o relație cu caracter comercial. Vrem să subliniem faptul că ajutorul pentru dezvoltare în anul în perioada 2007-2010 a reprezentat 228 de milioane de euro. Știm de asemenea că însăși China furnizează ajutor pentru dezvoltare în alte colțuri ale lumii. Uneori acest ajutor pentru dezvoltare are forma unui ajutor condiționat cu diverse condiții comerciale. Unele țări nu se bucură foarte mult, dar aceasta e realitatea. Și sunt motive foarte întemeiate de revizuire a relației cu China ar trebui să respectăm China drept partener comercial, partener economic puternic. Cred că nu trebuie să insist eu foarte mult uh, în momentul actual când Uniunea Europeană uh, se confruntă cu criza economică. China e un actor economic uh, emergent foarte puternic și nu e deloc vorba de o țară în curs de dezvoltare, ci mai degrabă o țară capabilă să ofere stimulente financiare, ajutor financiar și să participe la soluționarea crizei economice din Europa. Iată de ce prin toate mijloacele și criteriile politice și economice se pare că a venit momentul ca Uniunea Europeană să își reevalueze relația cu China în ceea ce privește furnizarea de ajutor uh, pentru dezvoltare. Ar trebui să facem această relație să aibă un caracter mai comercial și să existe un tratament pe picior de egalitate al celor doi parteneri. Iată fondul proiectului meu de aviz. Aș dori să vă rog să mă sprijiniți cu acest proiect de aviz. Desigur că o să salut uh, orice comentarii și voi uh, conlucra cu dumneavoastră în formularea și reformularea unor posibile amendamente pentru a ajunge la un compromis constructiv. Cred că aceasta e introducerea pe care doream să o fac și acum ascult comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată. Urmează domnul Lisek. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în polonez, așa că păstrați-vă căștile ca să ascultați interpretarea. Mulțumesc foarte mult ca raportor din umbră. Aș vrea să-l felici pe domnul Zahradil. E un subiect foarte important, nu doar pentru Comisia noastră parlamentară, ci de fapt pentru fiecare cetățean dintre noi. Oricine merge în magazine, la Gdansk sau la Bruxelles, o să vedeți nu doar tricouri fabricate în China sau produse electronice fabricate în China, ci și căpșuni din China și diverse alte produse de acolo, cu eticheta Made in China sunt de acord că trebuie să ne asigurăm că relația noastră cu China este actualizată. China este o țară gigantică, o economie uriașă în plină dezvoltare, în mai puțin de 20 de ani. Va fi poate cea mai puternică economie pe plan mondial. Dar uh, noi în Uniunea Europeană uh, întotdeauna ne confruntăm cu diverse probleme cu ei. E lipsă de dispoziții legale în China și pentru că nu avem un acces foarte bun pe piața lor și în ce privește uh, apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Dar, de asemenea, companiile europene, toate companiile din Uniunea Europeană suferă de pe urma acestor lucruri. Deci China trebuie să facă mai multe schimbări pe plan intern. Sute de milioane de oameni trăiesc acolo sub nivelul de sărăcie și primesc uh, un dolar și 25 de cenți pe zi. Nu, de fapt acesta este pragul uh, sărăciei, iar cei care trăiesc sub acest prag uh, câștigă chiar mai puțin de un dolar și 25 de cenți. Acest lucru e adevărat, deși s-au făcut mari progrese. Sute de milioane de oameni beneficiază de până progresului și au uh, lăsat în urmă sărăcia. Sunt de acord că este nevoie de precauție pe de-o parte, e nevoie de legături economice mai eficace și trebuie să combatem protecționismul. În același timp, Trebuie să găsim abordare cu totul nou în legătură cu modul de cooperare și în ce privește aspectele legate de mediul înconjurător, pentru că există o cooperare pentru dezvoltare pe care o oferă China în Africa și cred că trebuie neapărat să dispunem de această perspectivă dublă să vedem care e balanța noastră comercială cu China, să încercăm să depășim, să reducem deficitul comercial. Acesta trebuie să fie obiectivul numărul unu și în același timp să utilizăm creșterea economică din China, dezvoltarea chineză pentru a ajuta pe chinezi să lupte împotriva sărăciei la ei acasă. Următoarea vorbitoare, mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în limba olandeză. Nu știu dacă anumiți colegi au participat la adunarea ACP din Angola, pentru că la un moment dat uh, am fost invitat să participăm la o excursie cu caracter fotbalist. Ne-am dus la, pe un stadion uh, de fotbal care era aproape gata pentru Cupa Africii. Erau doar muncitori chinezi care lucrau acolo și sacii de ciment uh, veneau direct din China. Pentru mine este vorba de o bună ilustrare a modului în care China ajută Angola să construiască infrastructura. Nu putem nega faptul că stadionul era aproape gata, mai erau și altele în Angola pentru care nu era nicio valoare adăugată pentru angolezi și cred că Comisia noastră de cooperare pentru dezvoltare trebuie să adopte un aviz în ce privește relațiile noastre cu China care să reflecte legătura actuală dintre China și țările în curs de dezvoltare și să abordeze modul în care putem noi să reacționăm. Și cred de asemenea, având în vedere dezbaterea de la Parlamentul European, în legătură cu materiile prime, acele pământuri rare și materiile prime din China. S-a demonstrat că viziunea Comisiei Europene era în special de a vedea cum putem imita China și să punem mâna pe acele materii prime, pe metale rare. Dar trebuie să trag concluzia că noi nu trebuie să imităm pe chinezi, pentru că eu aș îndrăzni să spun că pentru a construi astfel de stadioane de fotbal în Angola, China a obținut în schimb concesiuni miniere și în Europa încercăm uh, să renunțăm uh, și să combatem ajutorul condiționat, iar China nu oferă decât ajutor condiționat și cred că acesta este un subiect pe care să-l abordăm în avizul nostru. Regret faptul că deocamdată în raportul pe care l-am primit uh, nu se întâmplă lucrurile așa. Avizul Comisiei ITRE se referă din potrivă în mod direct la relațiile dintre Europa și China și cred că noi avem obligația morală de a aborda relația dintre China și celelalte țări în curs de dezvoltare și trebuie să vă spun că sunt de acord cu raportorul nostru atunci când spune că raportul nostru privind la China trebuie să difere de cel pe care adoptăm, l a adoptat în trecut. Nu e o țară în curs de dezvoltare. China face parte dintre țările BRIC, este mod clar o țară care câștigă tot mai multă putere și adoptă un rol uh, discutabil în special în Africa. Iată motivul pentru care am intenția să depun amendamente în acest sens, dar doream de asemenea să adresez o întrebare raportorului. De ce această dimensiune a problemei care ne afectează în mod direct pe noi, Comisie pentru Dezvoltare, de ce această dimensiune a problemei lipsește din acest proiect de aviz? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Berman, aveți cuvânt. Dank u, mevrouw de voorzitter. Houdt u vooral de koptelefoon. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc și eu în olandez, așa că vă rog să păstrați căștile pentru interpretare. Uh, opinii uh, geschreven. Domnul Zahradil ne propune un text uh, foarte strâns, foarte limitat, foarte pozitiv în anumite privințe, dar am niște observații. Abordarea pentru Parlamentul European, în orice caz, în cadrul unui text care se referă la relațiile comerciale cu China ar trebui să fie o globalizare, o mondializare justă, echitabilă, interesul pe termen îndelungat pe care trebuie să-l apere Uniunea Europeană, care ar fi și în interesul cetățenilor chinezi, deci o justă globalizare care să garanteze drepturile chinezilor, să permită să ca comerțul să fie în serviciul societății. Iar aici ar fi multe de spus în cadrul comerțului chinez. Să vorbim întâi de reducerea sărăciei China a devenit al doilea mare actor economic pe plan mondial și în prezent lucrurile s-au schimbat foarte mult. Sunt mult mai puțini săraci în China, dar această reducere a sărăciei se face în mod foarte inegal, în special între mediul urban și cel rural. Deci mai sunt foarte multe de făcut în China. Iar noi să reducem ajutorul pentru cooperare cu China, toată lumea este de acord, dar trebuie să facem în dialog cu chinezii, cu autoritățile din acea țară. În, as, astfel încât să nu creăm uh, viduri în uh, țările pe care le-am sprijinit până în prezent. Colega mea a abordat pe bună dreptate problema um, materiilor prime și acolo e vorba de o globalizare justă și durabilă. E de neconceput ca în prezent Uniunea Europeană și China să se angajeze într-o cursă pentru o spoliere a lumii întregi în uh, detrimentul țărilor în curs de dezvoltare, dar și a interesului nostru pe termen de lungat în ce privește dezvoltarea durabilă și cu utilizarea economicoasă a resurselor. Aș vrea de asemenea să revin asupra gulagului chinez o reformă prin muncă. Acesta este un termen utilizat în China. În aceste închisori sau lagăre Există foarte multe exemple de muncă forțată, zile de 10 sau 12 ore de muncă pe zi în condiții îngrozitoare, adesea fără salariu și produsele care rezultă sunt trimise în Uniunea Europeană. E vorba de produse metalurgice, dar e de asemenea vorba de produse pe care eu nu le-aș cumpăra niciodată, cum ar fi anumite lucruri pentru, uh, pentru podaba capilară, mici bucăți de fragmente, să zicem, de perucă care rezultă din munca forțată, care de fapt ar trebui să fie interzisă prin convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Trebuie să se respecte aceste interdicții și în relațiile noastre comerciale e clar că trebuie să reacționăm cu mai multă forță și vigoare, pentru că în cele din urmă toate aceste produse nu le lăsăm să intre pe piață și mă gândesc și la uh, ciocane, la șurubelnițe, produse pe care le admitem fără limite pe piața europeană, toată lumea se bucură că sunt la preț uh, redus. Șurubelnițele sau ciocanele respective. Și suntem încântați să vedem prețul mic la care sunt oferite, dar uităm uh, Mm, nu suntem favorabili uh, dumpingului în ce privește drepturile omului, drepturile sociale. Comerțul trebuie să fie echitabil pentru a întări drepturile cetățenilor, indiferent unde trăiesc. Și acest lucru trebuie spus mai explicit în acest raport. Iată de ce voi depune niște amendamente. Mulțumesc, domnule să aveți și dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În apărarea domnului Zaradil, aș vrea să spun că în aceste rapoarte pentru un aviz suntem constrânși de uh, spațiul care este rezervat textului uh, avizului propriu-zis. Am uh, introdus această formulă de amendament, ceea ce nu s-a putut face în textul inițial. Sigur că putem să aducem amendamente. Primul punct, domnul Zaradil are dreptate reintroducerea protecționismului ar fi un lucru nefast și punerea în discuție uh, a raporturilor fundamentale ar fi plină de consecințe. În al treilea rând, Există un element pe care am putea să îl introducem. El a fost abordat superficial în uh, amendamente. Este vorba de inversarea raporturilor între Uh, China și lumea în care are loc uh, criza actuală. Și n-am putea să spunem că acest lucru nu are un impact asupra valorilor noastre și ponderii relațiilor noastre cu terțele țări. G20 a avut uh, meritul de a reliefa această inversare a raporturilor. Credeți că țările care au uh, probleme cu datoriile suverane și care fac apel la China pentru a uh, finanța fondul de stabilitate financiară european, credeți că nu vor fi supuse unei presiuni vizibile sau invizibile, oricum unei presiuni reale din partea Chinei? Credeți că țările care vor beneficia indirect uh, de banii uh, chinez, uh, chinezilor, credeți că vor avea Uh, aceeași libertate de a primi pe Dalai Lama așa cum au putut să o facă anterior, mă îndoiesc. Țările care până acum s-au opus suprimării embargoului asupra armele, armelor își vor păstra această poziție, credeți? Cred că asistăm la începutul unei influențe care merge exact în sens opus a ceea ce am dorit. Am dorit să impunem modelul european, valorile europene și cred că cu toate derivele economice, la nivelul uh, datorilor suverane care se acumulează, asistăm la faptul că ponderea noastră s-a schimbat fundamental, ceea ce dă o pondere suplimentare foarte mare Chinei și partenerilor noștri din BRIC. În al, patru, al patrulea rând, propunerea domnului Sradil este foarte judicioasă atunci când vorbește de eliminarea treptată a politicii de asistență pentru dezvoltare. Cred că trebuie să facem acest lucru în cadrul unui dialog politic, să spunem uh, aveți o creștere puternică, aveți mijloacele, mijloacele de a lupta împotriva, de a combate sărăcia în interiorul uh, frontierelor uh, voastre. Și în final, cred că aceste rămași trebuie incluse în acest raport care merită să fie susținut uh, China, în calitate de actor important uh, în lume, uh, cred că vom avea timpul să vorbim și despre alte lucruri decât uh, despre actele delegate și că vom face o dezbatere reală în legătură cu prioritățile strategice. Și asta ne va da ocazia să aprofundăm această problemă. Cred că cu acest raport nu se vor încheia procesele de gândire asupra problemelor esențiale. Domnul Svensson, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă tem că va trebui să mențineți căștile pentru că o să vorbesc o limbă care este și mai puțin cunoscută decât olandeza, suedeza. Cred că este uh, naiv să spunem că putem să izolăm China, însă ar fi cumplit. Dacă în termen de politică comercială, în alte domenii, nu am vorbit despre respectul pentru libertățile politice și uh, drepturile uh, civile. Sigur, am vorbit uh, uh în Africa de Nord, am semnat acorduri cu Libia în care uh, stabilitatea economică era extrem de importantă Lucrul cel mai important pe care l-am admirat. Aveam uh, preocupări uh, pe această linie. Acum uh, asistăm la experimente pe termen mai lung. Nu putem fi siguri că China va continua să fie o economie uriașă care este astăzi. Putem să vedem și să analizăm problema prezenței Chinei în Africa. și poate că ne preocupă mai mult acțiunile Chinei în Africa decât ceea ce face Africa în sine și ceea ce se întâmplă acolo. Nu putem să punem capăt comerțului cu China, dar nu putem să închidem uh, ochii la faptul că China este o dictatură în care oamenii sunt uh, oprimați, în care uh, munca forțată face parte din creșterea economică, un lucru pe care nu putem să îl uh, tolerăm. Președinta. Uh, comisia are acum uh, uh, cuvântul. Mă numesc Nelson Gaiaris și iau cuvântul înaintea lui Lars. Nu am prea multe de spus, în afară de faptul că ne a făcut plăcere să participăm la aceste discuții și să ținem cont de punctul dumneavoastră de vedere. Așteptăm să vedem uh, cum va evolua acest raport. Pentru moment am luat notă de existența sa și de cele spuse aici. Mulțumesc! Nici noi nu avem uh, alte comentarii. Președinta, bun. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 10 noiembrie la prânz și dau din nou cuvântul domnului Sadradil dacă dorește să intervină din nou. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru toate comentariile. Cred că avem un consens larg, cel puțin asta este părerea mea. Există un consens larg în ceea ce privește necesitatea revizuirii relațiilor noastre cu China în ceea ce privește dimensiunea de asistență pentru dezvoltare. Suntem cu toții de acord pe această poziție. Mulți dintre dumneavoastră au avut comentarii viabile în ceea ce privește această poziție care ar trebui să fie incluse și subliniate, evidențiate în acest aviz. Politica uh, afirmativă a Chinei față de terțe țări din Africa, problemele legate de drepturile omului și munca forțată, în această privință sunt uh, foarte deschis comentariilor dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră au arătat că vor prezenta amendamente. Ar fi bine dacă am putea să ajungem la un aviz de compromis care să fie acceptabil pentru întreaga comisie. Vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile constructive, pentru contribuțiile valoroase și aștept în continuare reacții și observații uh, pe care le uh, faceți în termenul indicat de uh, președintă. Președinta, Trecem la punctul 14 uh, raportul colegului nostru Norbert Neusser în ceea ce privește accesul universal la energie până în anul 2030. Dacă acest termen pare foarte îndepărtat, există provocări uh, majore uh, de preluat energetice, climatice, ecologice, economice și de dezvoltare și, prin urmare, comisia noastră, prin uh, departamentul tematic, a comandat un studiu extern pe această temă și avem uh, plăcerea în această seară să avem în rândul nostru pe cei trei autori ai studiului. E vorba de doamna Aike Carola Radrebler, cercetător la Institutul Ecologiei din Berlin, domnul Arno Berens, care este șef de sector cercetare energetică, Centrul uh, de Studii pentru Politici uh, Europene la Bruxelles, doamna Lada Lan, Glada Lan, uh, cercetător la Chatham House în Londra, al treilea autor al studiului, din păcate nu ni se poate alătura. În momentul de față dau cuvântul domnului Neusser pentru a prezenta uh, punctele esențiale ale raportului său și vă invit să respectați timpul de intervenție, pentru că suntem numeroși care dorim să luăm cuvântul. Deci, domnul Neusser are cuvântul uh, 5 minute, după care experții vor putea să ia cuvântul timp de 15 minute la oaltă. Domnul Neusser, mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc pentru aceste remarci introductive pe care le-ați făcut. Accesul la energie este un subiect cât se poate de important. Este o uh, temă care va fi din ce în ce mai prezentă uh, în viitor cred că trebuie să ne ridicăm la nivelul obiectivelor de dezvoltare a mileniului ODM, pentru că fără energie nu, le, nu putem uh, realiza aceste obiective. Aș putea să spun câteva cuvinte introductive. Multe ONG-uri fac o treabă excelentă în ceea ce privește accesul la energie și acțiunile practice sunt un lucru și Institutul de Mediu din uh, Stockholm, pe care vreau să-l menționez, a a avut o activitate exemplară în zonele rurale pentru, în ceea ce privește accesul la energie. De asemenea, aș vrea să menționez conferința internațională care a avut loc cu câteva uh, săptămâni în urmă la Oslo. Rezultatele acestor, acestei conferințe au fost posibile cu uh, exce grație excelentei cooperări cu Comisia fundalul, contextul acestui uh, raport este că 1,3 miliarde de oameni nu au acces la electricitate și 2,7 miliarde încă gătesc cu biomasă uh, într-o manieră improvizată. Majoritatea acestor oameni trăiesc în mediul rural, în Africa subsahariană și în India. Aș putea să vă dau un exemplu pentru că am fost uh, acolo pe teren cu câțiva membri pentru a vedea care este accesul la energie în Kenya. 18% din populație doar are acces la electricitate și 5% din uh, populația din zonele rurale are acces la energie. Accesul uh, la energie nu este numai acces la electricitate, ci deci energie pentru gătit și uh, pentru încălzire. Uh, de pildă, în realizarea obiectivelor mileniului în ceea ce vește educația, trebuie să arătăm foarte clar, fără energie este foarte greu să facem uh, progrese în ceea ce privește educația. Copiii nu pot să învețe seara fără lumină, fără electricitate, nu pot să-și facă temele uh, așa cum trebuie. Același lucru este valabil în ceea ce privește cercerea de sănătate. Gătitul uh, pe bază de biomasă este o problemă foarte mare, mai ales atunci când avem în vedere schimbările climatice. Se folosește mult uh, cărbune și lemn, uh, fumul și emisiile uh, dăunează mediului. Avem peste un milion de oameni care mor în fiecare an în urma acestor emisii. Adunarea Generală a ONU a stabilit acest obiectiv de acces universal la energie până 2030. 2012 va fi anul accesului universal la energie. Și cred că trebuie să discutăm încă acest lucru în comisie. Comisia Europeană în agenda pentru schimbare, pe bună dreptate, a spus că aceasta este una dintre prioritățile uh, politicilor de dezvoltare în viitor. În raportul meu, în care statele membre și Uniunea Europeană sunt invitate să se asigure, să vegheze că accesul la energie va fi susținut până în 2030 și că politicile să fie formulate astfel încât să susțină acest lucru. Comisia a fost chemată să se concentreze asupra energiilor, proiectelor mici descentralizate de energie regenerabilă, mai ales în zonele rurale. Și trebuie să se disponibilizeze mai multe fonduri pentru astfel de proiecte. Este o cerere care a fost făcută Uh, și înainte uh, în ceea ce privește instrumentul ACP uh, Uniunea Europeană. Este unul dintre instrumentele financiare care susține proiectele descentralizate. Este o facilitate care în cadrul bugetar 2014 va exista în continuare și va fi impulsionată. În raportul anual, Comisia trebuie să ne facă o actualizare pe baza uh, indicatorilor viabili. De asemenea, trebuie să arate cum este implicată Uniunea Europeană financiar în îmbunătățirea situației. Mașini de gătit mai eficiente sunt uh, uh esențiale pentru a combate emisiile fumul. Băncile pentru dezvoltare, alte instituții uh, financiare nu se axează, din păcate, pe aceste proiecte mici descentralizate. Aceste proiecte mici sunt parte integrantă a soluției. Băncile pentru dezvoltare ar trebui să dea mai multă atenție acestor aspecte. Accesul universal la energie ar trebui să uh, figureze la pe ordinea de zi a summitului Rio plus 20. Uh, este un lucru pe care l-am spus uh, în introducere. Începând din 2015 uh, vom vedea că obiectivele de dezvoltare ale mileniului vor fi redefinite. În studiul pe care l-ați pomenit, accesul la energie uh, din păcate, acest studiu a coincis cu raportul, însă din punct de vedere al conținutului, uh, cred că privim uh, lucrurile din același punct de vedere. Se arată că studiul arată că Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe energiile uh, mici, ecologice, curate, regenerabile. Este un lucru pe care îl susțin. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru cooperarea pe care am avut-o cu Comisia. Au fost aduse critici uh, Comisiei, uh, dar eu sunt încântat de uh, cum am colaborat. Aștept să văd ce vor spune colegii. Președinta, mulțumesc. Experții au acum la oaltă cei doi experți au 15 minute, deci puteți să vă împărțiți timpul de intervenție așa cum doriți. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru introducerea pe care ați făcut-o, domnule Neusser, dragi eurodeputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc că ne dați posibilitatea să prezentăm și să discutăm studiul nostru în contextul raportului domnului Neusser. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, avem multe puncte în comun, multe lucruri pe care le-ați menționat sunt abordate și în această prezentare. O să fiu foarte succint, grație președinte precizărilor făcute de dumneavoastră. Acest uh, studiu a fost uh, uh, a avut cinci autori și trei instituții, Centrul European de Studii Politice, colega mea, Ake Drebel, este de la Institutul Ecologic din Berlin, Glada Lan este de la Chatham House, din păcate nu poate să fie cu noi astăzi, însă desigur o să prezint și rezultatele cercetării sale. Prezentarea se va axa pe cinci uh, puncte care reflectă și structura acestui studiului. Deci vom începe prin a prezenta contextul accesului uh, la energie pentru uh, țările sărace, cu accent pe Africa subsahariană și India, apoi proiecte și o trecere în revistă a ceea ce se întâmplă, proiecte, dimensiunea acestora, apoi o prezentare generală a energiilor regenerabile și avantajul a aplicării pe scară mai largă a unor uh, proiecte mici uh, în ceea ce vește energiile regenerabile, apoi finanțarea și voi încheia cu concluzii și recomandări. În ceea ce privește contextul, au fost menționate o serie de cifre, însă pentru a începe o să vă dau o definiție a accesului la energie pe care am utilizat-o în acest studiu. Ne referim uh, la energie ca acces la o energie curată, Um, fiabilă și uh, la prețuri convenabile pentru gătit și pentru încălzire, iluminat, comunicare și uh, utilizare în producție. Este important să facem o distinție între trei uh, domenii distincte. Beneficiari, gospodării, industria prelucrătoare, apoi ce tip de surse de energie uh, avem în vedere? Uh, combustibil fosil, uh, energie regenerabilă, electricitate, gătit, uh, soluții on-grid și off-grid. Multe dintre acestea își au locul pentru diferite zone și Apoi, caracteristicile accesului uh, la energie sunt foarte importante. Nu numai că vorbim despre persoane care nu au acces uh, la energie sau Uh, vorbim despre cei care au acces la electricitate, de exemplu, dar accesul uh, uh, nu este fiabil, ceea ce poate să îngreuneze activitățile industriale. A fost menționată de asemenea educația, apoi accesibilitatea, fiabilitatea și calitatea serviciului trebuie să fie în centrul atenției. De ce este energia atât de importantă? O să fiu foarte scurt sunt multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere, însă aspectul cheie este faptul că obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu vor fi îndeplinite fără a ne axa pe accesul la electricitate și combustibili uh, curați ecologici pentru gătit. Acest lucru a fost uh, menționat de domnul Neuser. Vreau să menționez trei puncte cheie. Uh, 1,3 miliarde de oameni, cam 20% din populația lumii, încă nu are acces la electricitate. Majoritatea acestora, 1,1 miliarde, trăiesc în zona rurală. Este o problemă pentru zonele rurale din lume și, după cum puteți vedea, Africa subsahariană este uh, zona care are accesul cel mai limitat uh, la uh, energie, la electricitate. Uh, Exemplul uh, Keniei a fost uh, menționat, sunt și alte uh, exemple, Republica Democratică Congo, unde numai 11% din populație are acces la electricitate. Asta ne dă uh, de gândit. Și, în, nu în ultimul rând, cred că este important să spunem că chiar și acolo unde există acces la energie, uh, există o problemă cu faptul că uh, uh, sunt uh, pene de curent uh, și că de pildă s-a uh, calculat că în Africa cumulat uh, întreruperile uh, însumează 3 luni. Deci din 12 servicii în 12 uh, luni de servicii în Africa subsahariană, 3 luni sunt uh, reprezentate de întreruperile de curent. În ceea ce privește facilități de gătit uh, ecologice, curate, cifrele sunt uh, uluitoare. 2,7 miliarde uh, de persoane nu au acces cred că problema o reprezintă sau este cantonată în zona rurală Uh, sigur, uh, în afară de Africa subsahariană uh, și India pune probleme în această privință. cu politicile actuale, lucru care a fost arătat și de Agenția Internațională pentru Energie, business as usual nu este o opțiune. S-a spus că în 2030 un miliard de oameni, potrivit deci AIE, un miliard vor fi în continuare fără electricitate, ceea ce înseamnă 12%. În Africa subsahariană, eforturile de a ă, menține sau de a accelera accesul la electricitate ă, sunt îngreunate și de creșterea ă, populației, care nu face posibilă creșterea acestui procent. Uh, accesul la energie, accesul universal la energie este uh, posibil în țările în curs de dezvoltare. Apoi, iată un grafic în ceea ce privește ratele de electrificare a gospodăriilor. Uh, Thailanda cu bleu între 1980 anii 80-90 creșteri foarte mari în electrificare și dacă există o prioritizare la nivel guvernamental, se poate uh, obține o astfel de creștere marcată. Acest lucru este uh, la fel și în uh, Bra Brazilia și uh, China. Costurile între diferitele uh, între 36 și 48 de miliarde de uh, dolari nu euro. Acestea vor fi suportate în cea mai mare parte de sectorul public, iar electricitatea va reprezenta ponderea cea mai mare în aceste cheltuieli. În uh, uh, zonele urbane, electrificarea se face on-grid pentru zonele dens populate, în zonele rurale, uh, soluțiile off-grid și mini-grid sunt mai bune. În ceea ce privește on-grid, există o componentă a combustibilor uh, fosili, iar în uh, ceea ce privește soluțiile mini-grid și off-grid, uh, în proporție de 90% se bazează pe energii regenerabile. Facilitățile de gătit curat, de asemenea, un alt lucru care a fost menționat a fost impactul care este neglijabil sau chiar bun în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de sere, de seră și, de asemenea, utilizarea pe scară largă a LPG-ului. Acum, uh, proiectele. În anii 70 și 80, uh, proiectele s-au axat pe extinderea uh, rețelelor naționale, aceasta din motive economice, de guvernanță, de reglementare, recentele, uh, proiectele mai recente se axează pe nevoile comunităților, deci pe serviciile de energie și nu pe extinderea rețelei de energie. Aceasta implică uh, construirea capacităților uh, și măsuri de finanțare novatoare. E vorba aici uh, și de formarea uh, tehnică, de capacitatea de reglementare este uh, foarte important ca proiectele pe scară mică să poate să fie uh, aplicate și pe scară largă. Proiectele în desfășurare sunt uh, menționate în proiect. În anexa 1 veți vedea o listă a proiectelor. Ele pot fi uh, clasificate în funcție de dimensiuni, de finanțatori, de instituții de tehnologia utilizată și, de asemenea, în ceea ce privește accentul pus, uh, unele sunt proiecte regionale, altele sunt proiecte naționale. Studiul prezintă și trei studii de caz. Uh, puteți uh, să le analizați în funcție de modelele de finanțare diferite, care se bazează în mare parte pe subvenții, însă factorul comercial devine tot mai important pentru că există senzația că este uh, dorința de a plăti pentru astfel de servicii chiar și în grupurile cu venituri scăzute. Uh, important este să avem modele de afaceri care să poată să fie uh, repetate și în alte comunități în funcție de împrejurările locale. Și acum o să o rog pe Ache să spună câteva cuvinte în legătură cu energiile regenerabile. Sorry. Sorry. <laughs> So I will give... O să vă um, fac un rezumat referitor la energiile regenerabile și modul în care pot acestea să îmbunătățească în uh, serviciile energetice. Nu vorbim aici despre folosirea biomasei, ci despre uh, tehnologii uh, moderne, regenerabile. Um, energiile regenerabile au o serie de avantaje și aș vrea să subliniez îmbunătățirile de mediu și um, de dezvoltare. Um, și faptul că energiile regenerabile pot să contribuie la rezolvarea crizei energetice și apoi mai este și un aspect pozitiv pe care l-am menționat și colegul meu deja, uh, și apoi uh, energia regenerabilă, desigur, pot să, poate să contribuie la protecția mediului, pentru că uh, emisiile de gaze uh, cu efect de seră nu există și apoi efectele în ceea ce privește calitatea aerului sau contaminarea apei sunt, sau um, sol sunt mai mici. E nevoie de proiecte de la scară mică pentru energii regenerabile, mai ales în zonele rurale unde nu există acces la rețeaua principală um, electrică. Principalele obiective cu care um, ne confruntăm în acest domeniu se referă la mediul de reglementare și de piață atunci când e vorba de energie regenerabile racordate la rețea, e vorba aici de um, monopoluri și apoi uh, au mai fost câteva state care uh, au, um, um, implu, au impus um, tarife fixe. Um, de exemplu, acordul de cumpărare sunt uh, incluse în acest, uh, aceste acorduri și apoi în ceea ce privește energiile regenerabile de decentralizate, acestea se uh, Um, în cazul acestora e posibil ca acele comunități rurale mici să nu poată să, să permită costurile acestor energii. Um, costurile acestea sunt uh, mai ridicate, dar acestea ar putea să fie împărțite, um, fie să fie acoperite în parte de donatori, fie să fie eșalonate pe o perioadă mai lungă de timp. Apoi, în ceea ce privește desfășurarea capacităților publice pentru a permite energie regenerabile, și acesta e un aspect important, iar în ceea ce privește uh, piața care să sprijine acest domeniu, acesta nu există. În, în primul rând, nu se poate face întreținere uh, și mentenanța echipamentului, iar uh, oamenii nu au uh, acces la la echipamentele tehnice necesare. Și apoi, foarte important este faptul că comunitățile locale trebuie să fie implicate de la început în orice proces de luare a deciziilor și trebuie să existe și uh, um, o educare, construirea cunoștințelor. Acest lucru trebuie să se facă, în primul rând trebuie să se, să se poată face o, să există o acceptare din partea comunităților locale care se poate face după aceea întreținerea. Acum mă voi referi la efectele energiei regenerabile asupra apelor. În primul rând, impactul, uh, impactul biocombustibililor Um, în ceea ce privește recoltele și culturile, sunt diferențe destul de mari. Uh, nu putem să tragem concluzii generale, mai ales în um, ceea ce privește um, scăderea unor recolte în cadrul unor plante ca trestia de zahăr, care ar, ar putea fi periclitate de mm, culturile pentru combustibil și apoi uh, ar mai fi uh, și vorba de folosirea pesticidelor și a mm, îngrășămintelor pentru mm, uz comercial și apoi mai este și impactul uh, energiei hidro. Um, au fost, de exemplu, cazul unor diguri care pot să afecteze nivelul contaminării apelor și mai sunt și alte, mai și vorba de priorități, uh, de exemplu apa folosită pentru uh, scopuri de agricultură, care pot să fie de mai mare utilitate uh, pentru anumite comunități locale. O să fiu succint pentru că cred că nu mai avem timp, câteva cuvinte referitoare la finanțări și apoi două uh, cuvinte despre concluzii. Îmi pare rău, ați trecut deja de cele 15 minute, vă mai dau încă două. În ceea ce privește ajutoarele pentru um, energie și dezvoltare și dezvoltare dezvoltare, 7 miliarde de uh, dolari americani sunt cheltuiți uh, anual pentru um, acest domeniu, în ceea ce privește uh, asistența UE, e complicat aici pentru că sunt mai mulți actori impli- implicați, e vorba de concentrare și de coerența acestor uh, um, Um, finanțări, uh, doar 20% dintre aceste ajutoare sunt coordonate de Comisia Europeană. Cred că e nevoie de o structurare mai bună a acestora și poate că ar trebui să fie amestecate acestea cu împrumuturile din partea altor uh, instituții. S-au creat multe alte uh, noi instrumente, însă de obicei se concentrează pe proiectele de, de anvergură și ar trebui uh, să se corecteze acest lucru, să fie concentreze mai, mai degrabă pe soluții uh, locale, Uh, de dimensiuni mai mici. Concluziile ar fi că este esențială dorința um, politică, um, uh, nu există o soluție unică pentru toate proiectele, proiectele trebuie să, să fie adaptate la um, situațiile locale și comunitățile locale trebuie să fie și ele implicate, nu doar prin informare, ci uh, și în dezvoltarea proiectului de la fazele sale incipiente. Apoi trebuie să fie vorba de soluții neracordate la rețeaua principală de scală mică mică, iar recomandările noastre sunt acelea că um, asistența UE trebuie să se concentreze mai degrabă pe regenerabile și nu pe cele uh, pe combustibil fosibil și pe soluții de dimensiuni mici, apoi ar trebui să fie uh, un accent mai uh, mare pe uh, accesul Uh, universal, uh, mai ales în contextul anului 2012, uh, care va fi anul energiilor regenerabile și cred că e foarte important să învățăm din bune practici, acestea există și ar trebui să fie folosite. Uniunea Europeană chiar ar putea să um, furnizeze astfel de practici care să poată fi folosite și în alte um, proiecte. Vă mulțumesc, ne pare rău că am depășit timpul. Doamnă Chiar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, a fost într-adevăr o prezentare foarte interesantă și o să vă citim cu drag recomandările, putem să învățăm lucruri interesante din acestea. În ceea ce privește raportul domnului Noizer, de asemenea, sunt de acord că Um, este unul foarte bun, uh, nu avem foarte mult, noi cei de la Verzi nu avem prea multe de adăugat, suntem de acord cu linia adoptată dumneavoastră de strategia de uh, decentralizată, um, de aspecte legate de zonele rurale, poate doar câteva idei care vor, um, com, vor completa mai degrabă aspectele pe care le-ați început deja, pe care le-ați menționat în raport. Sunt de acord de asemenea și cu faptul pe care l-ați menționat și anume că trebuie să cădem de acord asupra tipului de energie pe care uh, trebuie să-l folosim, lucru care nu este abordat în detaliu în uh, raport. Noi uh, din part, cei de la Vers suntem uh, uh, de acord cu faptul că trebuie să fie vorba de energii uh, regenerabile, pentru că dacă se folosesc combustibili fosili, poate că se rezolvă problema accesului um, la energie, dar se creează alte probleme, cum ar fi legate de cele de poluare, lucru care reprezintă o problemă foarte importantă, plus distrugerea mediului natural, poate chiar să fie afectați oamenii care locuiesc în zonele vizate date și uh, poate că uh, um, a, mai sunt, mai sunt și alte, uh, iar în ceea ce privește biocombustibilii s-ar putea să fie vorba de probleme legate de securitatea alimentară și uh, de poluarea apelor, cum le-ați menționat. Apoi mai apare um, și problema folosirii din ce în ce mai neconvenționale a unor gaze, cum ar fi cele de șist, și uh, cred că acest, acest problemă se va agrava din ce în ce mai mult. Uh, noi ar trebui să ne concentrăm pe energiile regenerabile și ar trebui să exprimăm acest lucru și mai, uh, într-o manieră și mai clară în raport. Uh, din partea experților aș vrea să uh, aud mai multe despre studiile de caz, cum ar fi cel din Thailanda, cum ar putea să fie, um, cum, s-a, cum s-a făcut că în Thailanda s-au făcut progrese atât de mari în doar uh, 10 ani, în celelalte nu mi-am dat seama exact care mm, graficul răspundea cărei țări, uh, dar ar, ar fi intenționat de văzut uh, um, care sunt detaliile referitoare la aceste aspecte. Mulțumesc acum. Uh, mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea și de asemenea salut și raportul domnului Uh, număr care a tratat o serie de aspecte importante, um, care a tratat o serie de aspecte importante și uh, salut uh, în mod deosebit accentul pe care l-ați pus cu toții soluțiilor um, de tip mini-rețele sau soluțiilor independente, acordate. Și, de asemenea, faptul că și experții și raportorul au menționat uh, serviciile energetice, cred că în țările în curs de dezvoltare am văzut situații în care într-un sat sau într-o comunitate se vede cablul uh, electric, dar nimeni din satul respectiv, din uh, comunitatea respectivă nu-și poate permite să se conecteze la cablul respectiv, nu poate să plătească pentru energie. Deci e foarte important că ca serviciile energetice să fie um, accesibile nu e doar vorba de faptul că ce să ajungă într-o uh, zonă, în apropierea unor comunități. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez, lucru care n-a fost menționat anterior, um, Consider că e foarte important să adăugăm și niște referiri la eficiența energetică, pentru că poate, în mod deosebit, într-o comunitate, să zicem, unde Uh, energia este limitată, e foarte important să se folosească aceasta cât mai bine cu putință, mai ales că nu e disponibilă la discreție, astfel încât să fie obținută um, cât mai multă energie electrică pentru fiecare uh, kilowatt. Și a trebuit să încurajăm țările în curs de dezvoltare să um, abordeze proiecte eficiente din punct de vedere energetic uh, pentru că astfel fiecare kilowatt de curent electric este folosit uh, la maxim și asta înseamnă de asemenea că um, um, companiile multinaționale nu um, ar fi tentate să investească în, produci, în produse neeficiente și Poate că sunteți de acord că am putea să adăugăm o astfel de referire în raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum comisia are cuvântul, dacă dorește să um, um, vorbesc, că mă numesc Jean-Paul Juliar, sunt uh, uh, șeful departamentului de energie de la DGDFCO, de la DGDFCO. Uh, am ascultat uh, raportul uh, domnului Noizer în ceea ce privește accesul uh, la energie în țările în curs de dezvoltare și aș vrea să insist asupra faptului că în uh, raportul uh, dumnealui, în, în comunicarea sa uh, agenda pentru schimbare, Comisia a tratat acest lucru și um, acest lucru a fost menționat și de Ban Ki-moon în um, Sustainable Energy for All. Există deci o, o, energi, o legătură clară între comunicarea pentru energia Comisiei și obiectivele mileniului. Și este foarte important ca aceste uh, documente să aibă și aplicări directe. Colegul meu a spus că pe lângă facilitatea energetică noi uh, intervenim și uh, în ceea ce privește conectarea uh, la rețele, în ceea ce privește instructorile și BEI intervine și aș vrea să spun că uh, abordarea decentralizată care a fost tratată de experți um, um, și cea referitoare la energie regenerabile sunt abordări pe care le um, abordăm și noi și um, cred că um, um, creșterea consumului trebuie să se facă cu um, aspect, cu un impact cât mai mic asupra mediului. Aș vrea să, să mai insist asupra două alte aspecte. Comisia um, are o abordare neutră din punct de vedere al tehnologiei, însă promovează energiile regenerabile și are inițiative specifice referitoare la pregătirea proiectelor pentru uh, sectorul energiilor regenerabile. Și apoi trebuie să fim coerenți și realiști, 41 de miliarde de dolari pentru uh, 41 uh, de miliarde de dolari uh, e o sumă care ne face să, să ne gândim că trebuie să implicăm și sectorul uh, privat. Dar aici intervin și probleme de guvernanță energetică și se estimează că 20 până la 30% din um, energia produsă se pierde în rețea, lucru care trebuie evitat, iar în ceea ce privește um, utilizarea cărbunului, trebuie să recunoaștem că adevăratul potențial este cel al hidroenergiei, care nu a fost încă exploatat și există multe posibilități în acest sens, dar este pe același, și în același timp o energie care are un impact mai mic asupra mediului decât uh, folosirea cărbunului și apoi uh, Ehm, plecând de la, principiu, de la principiu că ehm, discuția cu ehm, țările care beneficiază de ajutoare este una foarte importantă pentru că trebuie să stabilească cadrul în care se vor executa, se vor aplica aceste ajutoare. Mă mulțumesc. Acum dau cuvântul experților noștri care vor răspunde observațiilor reprezentanților comisiei înainte de a da din nou cuvântul domnului Noizor pentru a trage concluzie. Noi va avea 5 minute și noastră aveți tot 5 minute. Thank you very much for your comments and Mulțumim uh, foarte mult pentru comentarii și întrebări. În ceea ce privește cazul Thailandei, noi nu, ne-am nu am analizat Thailanda în mod deosebit, ci mai degrabă ne-am concentrat pe uh, Africa subsahariană și pe India, dar rezultatele, concluziile uh, studiului au fost acelea că țările care au avut progresele cele mai mari au fost cele care au pus accent foarte mare pe prioritizarea energiei, adică stabilirea obiectivelor și evaluarea costurilor legate departe de aceste obiective. Acest lucru este esențial și ceea ce urmează, evident, uh, uh, sunt politicile mm, fiscale și macroeconomice și ceea ce am menționat mai devreme, mm, și anume acea motivare locală pentru acceptarea acestor tehnologii și pentru menținerea acestora pe termen lung într-un fel de proces viabil. Uh, cât despre eficiența energetică, este adevărat că eficiența energetică poate să joace un rol uh, cheie în îmbunătățirea accesului la energie, însă aș spune că în ceea ce privește centralele existente și avem aici uh, uh digul uh, Macozomo din Ghana care a fost re cu fonduri de la Banca Mondială și care a dus la creșterea eficienței uh, cu 31%. Eficiența este acum cu 31% mai mare decât era în, înainte, lucru uh, foarte important uh, și uh, problema ar fi ca acest lucru să fie aplicat în proiectele de scală mare care nu au un impact foarte mare asupra mediului rural. Um, în ceea ce privește zonele rurale, de fapt, e vorba mai mult de o problemă de acces. Nu există energie deloc și atunci noi am fost sfătuiți să nu ne concentrăm prea mult asupra eficienței energetice în acel context. Acest lucru că este uh, valabil pentru uh, centrale deja existente, dar nu prea se aplică pentru proiectele de scară mică în zonele rurale pe care ne-am concentrat noi în acest uh, studiu. Iar în ceea ce uh, provește um, proiectul Energy Star, din câte știu, e mai degrabă de unul în, uh, în cadrul Statelor Unite. Nu prea este un program care să poate fi exportat. Nu știu dacă ar putea să fie folosit în acest context, nu știu că e contextul potrivit aici, poate mă înșel. Asta este abordarea mea în ceea ce privește eficiența energetică, poate vreți să adăugați ceva aici. Da, într-adevăr, programul Energy Star este unul care se desfășoară în Statele Unite, dar într-o oarecare măsură există colaborări cu Uniunea Europeană, deci există un set de proiecte care um, um, se referă la Energy Star în, în, în, uh, în Statele Unite și în Uniunea Europeană și proiecte care uh, se încadrează în um, legislația europeană um, energetică, dar ce vreau să spun este că nu că ar trebui ca acest proiect să se aplice în uh, uh, statele în curs de dezvoltare, dar că ar, ar trebui să le sfătuim uh, să se gândească ele la eficiența energetică în același fel, pentru că altfel um, um, sunt în pericolul de a nu obține avantajele pe care ar putea, avantajele maxime, pentru că folosesc proiecte care um, risipesc multă energie și de exemplu, pentru um, companiile care produc uh, aparate de aer condiționat, acesta ar putea să, um, să vândă pe piețele în curs de dezvoltare produse pe care n-ar putea să le vândă pe alte piețe mai bine reglementate, în Uniunea Europeană, de exemplu, produse care să fie mai uh, puțin uh, economice din, din punct de vedere energetic. Deci trebuie să se meargă mai departe decât producerea de energie. Ja, zunächst von meiner Seite auch nochmal. Vreți äh, să toate niște concluzii. Da, mai întâi mulțumiri experților Cred că, într-o foarte mare măsură, cele spuse de experți corespundă cu cele spuse în raport. Voi prelua și contribuția lor în ceea ce mă privește. Eficacitatea energetică este evident un element important. Accesul la energie trebuie să fie curat, fiabil, regenerabil, decentralizat, o componentă socială care trebuie să fie la putem vedere, accesibil din punct de vedere al costurilor, pentru că nu e vorba să dai acces la o energie atât de scumpă încât nimeni să nu-și poate permite să o utilizeze. În ce privește guvernele cu care negociem, așteptăm din partea lor să facă eforturi în materie de bună guvernanță. Guvernele din țările în curs de dezvoltare trebuie să organizeze accesul la energie. Sectorul privat uh, are importanța lui, după cum a spus și reprezentantul Comisiei Europene, 20% din energia privatizată este un lucru care trebuie organizat pentru a permite o aprovizionare pentru un număr cât mai mare și în legătură cu obiectivele mileniului, pentru că există evident o legătură cu chestiunea accesului la energie. Începând cu 2015, va fi indispensabil să se adauge domeniul energetic la aceste obiective ale mileniului, ceea ce implică eforturi din partea noastră și în acest sens le mulțumesc experților care ne-au atras atenția asupra faptului că Hmm? acțiunile sau activitatea obișnuită, business as usual, nu mai e posibil, e nevoie de eforturi considerabile. Președinte, mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc că termenul pentru a depune amendamente expiră pe 16 noiembrie la prânz. Da. Deci 16 noiembrie la ora 12 și votul va avea loc pe 8 decembrie. Trecem acum la punctul 15 de pe ordinea de zi raportul doamnei Birgit Schnibar jastram referitor la politica externă a Uniunii Europene, relațiile Uniunii Europene cu țările emergente, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. E o chestiune care nu privește doar cooperarea pentru dezvoltare și deci doar comisia noastră, ci afectează în întregime relațiile noastre în tot ce ține de acțiunile externe. O să invit așadar pe doamna Schniber Iastram să ne prezintă raportul înainte de a deschide dezbaterea și le mulțumesc uh, experților uh, din domeniul energetic care sunt pe cale să ne spună la revedere. Äh, die Mulțumesc, doamnă președinte. Relațiile dintre Uniunea Europeană și așa numitele țări BRICS reprezintă, cred că vom fi cu toții de acord, un subiect extrem de important. Dacă ne uităm la rezultatele unui studiu al unei fundații germane, 90%, în proporție de 90%, China este un partener comercial și o bună parte a persoanelor intervievate au răspuns că China este și investitor uh, foarte important ceea ce nu poate să nu aibă consecințe asupra politicii noastre de dezvoltare față de Africa. Peste 60% dintre persoanele întrebate consideră că investițiile chineze ar putea să reprezinte o soluție pentru problema dezvoltării pe viitor. Și atunci, cum să se configureze acest nou parteneriat cu țările din grupul BRICS? Nu e vorba, de fapt, de un bloc uh, monolit. Există diverse chestiuni în legătură cu care se conturează alianțe ad hoc între aceste țări BRICS. Deci nu e posibil să avem o singură politică uniformă față de toate aceste țări. Din potrivă, cred că ar fi mai bine să se stabilească domenii care să justifice o cooperare aparte și trebuie să ne întrebăm în ce domeniu trebuie să insistăm și să punem mai mult accentul pe viitor, valorile europene sau mai degrabă cooperarea cu China, de exemplu. Se dovedește că unele dintre țările BRICS preconizează o convergență progresivă cu o adaptare progresivă la normele internaționale. Este așadar o sarcină de o amploare enormă și trebuie să fim foarte prudenți atunci când e vorba de valorile noastre, mai ales dacă dorim să răspândim aceste valori. Știm că asta ar implica dificultăți atunci când vorbim despre cooperare dar există și domenii în care cooperarea e foarte promițătoare, cum ar fi combaterea SIDA, ajutorul bugetar, diversele proiecte de cercetare. Aici putem preconiza o cooperare aprofundată sau cel puțin o mai bună coordonare. După discuția cu privire la obiectivele mileniului, vedem clar că eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare și această chestiune a eficacității ajutorului pentru dezvoltare se pune acum dintr-o perspectivă diferent, diferită, având în vedere dezvoltarea țărilor BRICS în prezent. Sunt sigură că colegii vor înainta amendamente în acest sens. Sunt numeroase probleme care se pun în ce privește politica de ajutor pentru dezvoltare, perspectiva trilaterală, problema plăților, dezvoltarea cu o mai bună evaluare macroeconomică respectarea normelor, responsabilitatea socială a întreprinderilor. Toate aceste chestiuni intră în acest context cu repercusiuni politice și trebuie să se țină cont de diferențele între EPSA și BRICS. Vom avea nevoie de studii suplimentare, de date mai precise, pentru că nu se poate, după cum spuneam, să punem uh, toate aceste țări în această situație și același lucru e valabil și pentru țările Uniunii Europene. Vă mulțumesc anticipat pentru propunerile pe care le veți face. În general, cred că creșterea, emergența țărilor BRICS, noua ordine mondială care se conturează în prezent, reprezintă provocări, dar și șanse deosebite. Trebuie să profităm de această șansă, mai întâi trebuie să fim conștienți pentru a putea să o utilizăm cât mai bine. Președinta, mulțumesc. Acum doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și pentru raport. E un punct de pornire foarte bun pentru amendamentele pe care le vom înainta pentru a scăpa de restricția de o pagină. Vom încerca să ne ocupăm de anumite chestiuni care credem că încă lipsesc sau sunt subestimate în raport sau domenii în care cooperarea e absolut necesară. De exemplu, la schimbările climatice, diplomația, transferul de tehnologie, dezvoltare durabilă, procesul real plus și așa mai departe. În mod similar, credem că ar trebui să insistăm mai mult în legătură cu a îmbunătăți standardele sociale și de mediu, știu că țările BRICS, ca și alte țări în curs de dezvoltare, nu sunt foarte bucuroase să li se impună astfel de elemente în acordurile de liber schimb, dar trebuie să insistăm pe valorile noastre europene. Ar trebui să ne gândim în ceea ce privește cooperarea cu țările BRICS la domeniul multilateral, să avem eficacitate, o mai bună coordonare și în forumuri multilaterale pentru a face față provocărilor guvernanței globale și să utilizăm formurile multilaterale mai mult decât cele bilaterale și, de asemenea, chestiuni de guvernanță globală mai degrabă decât preocupări doar bilaterale. În plus, țările BRICS vor avea un rol vital pentru a revigora uh, instituții internaționale, cum ar fi cele la Bretton Woods și noi sau dumneavoastră împreună cu Uniunea Europeană împreună cu țările BRICS să facă reforme reale, o mai mare influență și pentru țările cu dezvoltare, care se includă țările BRICS și unele țări mai dezvoltate. Acum cred că există formă la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului. Cred că ar trebui să utilizăm acest forum pentru politici eh, și eficacitate a dezvoltării împreună cu țările BRICS, pentru că știm există mari dificultăți care persistă și nu ar trebui noi, adică Uniunea Europeană, să utilizăm reticența lor ca scuză pentru a atenua sau reduce propriile angajamente, ci mai degrabă să le atragem de partea noastră pe aceste țări în grupul BRICS și să arătăm că dacă vrem asta de la ele, că putem să le și dăm ceva la schimb, cum ar fi o mai mare pondere în instituțiile financiare internaționale. Și trebuie să avem ceva ca monede de schimb și ce ar fi mai bun decât recunoaștere și greutate mai mare pe scena internațională. Mulțumesc! Domnule Berman, aveți cuvântul. Foarte pe scurt, pentru că raportorul fictiv nu e aici, domnul Cashman. Îmi doream, de fapt, să-i spun că atunci când uh, aud acest raport, aș spune că suntem de acord uh, în proporție de 99%. Singurul lucru pe care aș putea să-l adaug cu titlu personal este că nu e niciun motiv să ne temem în fața acestor economii emergente. Aceste țări o să devină mari puteri economice, fără îndoială o să devină concurenți, dar vor deveni și clienți și în cadrul unei politici de dezvoltare. E mai bine să le privim ca partenere decât ca rivale și să apărăm un program diferit. Nu avem decât de câștigat să le privim ca parteneri, indiferent dacă e vorba de China sau India. Apoi există mari eh, diferențe între țările BRICS. În eh, Brazilia există un program eh, de dezvoltare diferit decât Rusia președintelui Medvedev și a premierului Putin. Au programe cu totul diferite de cel din Africa de Sud și nu putem să le punem în aceeași categorie doar pentru că e vorba de cinci economii care cresc și nu fac decât să crească. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Dorește cineva din partea comisiei să intervină? Da? Da, așadar. Bună ziua, să mă prezint. Andreea Monie coordonator de politică pentru chestiuni globale la Serviciul European de Acțiune Externă. Mai întâi aș vrea să spun că salut inițiativa Parlamentului European de a realiza un raport pe acest subiect care este strategic pentru noi. Salut de asemenea faptul că Parlamentul European a identificat în mod corect, după părerea mea, cele mai importante elemente ale acestei dezbateri, sublinind de fapt, principiile cele mai pertinente care ar trebui să călăuzească relațiile noastre cu BRICS, în special noțiunea flexibilității, abordarea flexibilă, cum a spus antevorbitor, trebuie să diferențiem abordările, deci e nevoie de abordare flexibilă și abordarea să fie și integrată, să ținem cont de faptul că realitatea piețelor emergente este foarte complicată și complexă și că, într-o anumită măsură, încă sunt țări în curs de dezvoltare dintr-o perspectivă, dar din alta ne confruntăm cu economii foarte dinamice și situații tehnologice, culturale deosebite și de reglementare. Deci o abordare integrată e fundamentală de partea noastră. A treia cerință de abordare, să privim în uh, perspectivă, în viitor. Când avem de-a face cu țările BRICS, uh, asta înseamnă și să investim în viitor. Cum a menționat antevorbitorul, trebuie să Um, ne angajăm să ne implicăm în noile realități care deja sunt niște actori foarte importanți pe plan internațional, influenți pe scena mondială și de mare eficacitate și pe plan multilateral în ce privește chestiunile globale. Rolul lor la ONU, la G20, după cum am văzut foarte recent, și în cooperarea sud-sud și în grupările regionale de care țin. Trebuie așadar să investim în aceste țări, în acești parteneri. Trebuie să dialogăm cu ele. Mm, să le prezentăm valorile lor care diferă, valorile noastre care diferă de valorile lor, dar și niște active, niște elemente de plus valoare, niște contribuții în acest dialog. Desigur că avem un model care ar putea fi de interes pentru ele să-l imite un cadru de reglementare, un acquis comunitar care ar putea să fie de interes, dar trebuie să ne angajăm și în chestiuni globale. În mod corect, predecesorul a menționat schimbările climatice, mediul, cu siguranță transportul, eficiența energetică, toate aceste chestiuni care sunt și în atenția G20. În încheiere aș vrea să spun că directorul executiv, domnul Lefle, va prezenta poziția oficială a Serviciului European de Acțiune Externă și a Uniunii Europene cu privire la țările BRICS la Comisia de Afaceri Externe AFET și va fi în mai mare măsură decât mine să prezinte poziția oficială a Uniunii Europene pe acest subiect. Mulțumesc. Merci beaucoup. La parole. Președinta, mulțumesc. Doamna Șniber Iastram are cuvântul pentru a trage concluziile. Vă mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc colegilor pentru opiniile pe care le-au împărtășit aici și pentru a reveni la un comentariu care a fost făcut, cred că suntem de acord că trebuie să menținem ca prioritate valorile europene, însă trebuie să fim atenți și la celelalte culturi. Uh, trebuie să ne gândim dacă nu uh, suntem oarecum aroganți atunci când uh, încercăm să le facem cu degetul. Poate că e mai bine să vizăm pe termen mai lung în țările care nu au același nivel de dezvoltare ca noi, este foarte importantă maniera în care discutăm, cum comunicăm cu aceste țări atunci când avem un dialog direct unii cu ceilalți. Aroganța nu este Uh, atunci binevenită, trebuie să respectăm pozițiile diferite. Totuși, valorile europene trebuie să fie respectate. Nu vreau să spun că nu trebuie, dar nu trebuie să o facem cu aroganță. Președinta, vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 10 noiembrie la prânz și votul va avea loc pe 5 decembrie. Trecem acum la punctul 16 de pe ordinea de zi, raportul Izabelei Lovin în ceea ce privește acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Republica Guinea-Bissau. Am să-i dau uh, cuvântul fără întârziere Izabelei Lövin, experta noastră în materie de acorduri în domeniul pescuitului. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. Da, o să vorbim despre încă unul dintre numeroasele acorduri de pescuit pe care Uniunea Europeană le are cu țările în curs de dezvoltare. Guinea-Bissau este una dintre țările cel mai slab dezvoltate, aproximativ două treimi dintre gospodării trăiesc uh, sub limita sărăciei. Este și o țară uh, industrializată care Uh, însă nu a primit din partea Băncii uh, Mondiale ajutor uh, pentru plătirea debitelor. Depinde de sprijinul donatorilor care pun la dispoziție 31% din venitul național. Guinea-Bissau este totuși foarte bogată în resurse halieutice. uh, apele de suprafață sunt uh, de două ori mai mari decât uh, suprafața uh, de teren. Este bogată în specii de mersală, pești pelagici mici, pești pelagici migratori mari, cefalopode. Sunt circa 12.000 de pescari în zona de coastă Uh, ei uh, sunt unii care des, uh, fac pescuit de subsistență, iar dependența alimentară de pescuit este ridicată. Protocolul la acord în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guinea-Bissau uh, a expirat, de fapt, pe 15 iunie 2011. Noul protocol uh, se referă la o perioadă de un an, începând de la data de 16 iunie și s-a aplicat uh, cu titlu provizoriu de la acea dată. Noul protocol nu modifică posibilitățile de prescuit prevăzute în protocolul anterior uh, al Uniunea Europeană și avem aceeași sumă de bani ca și în protocolul anterior 7500 de, uh, 7 uh, milioane 500 de mii de euro pentru anul în care se aplică acest protocol. Asta înseamnă autorizarea a 37 de uh, nave de pescuit ton și alte tralere care uh, corespund uh, unui tonaj brut înregistrat de 8800 de tone. 4 milioane și jumătate sunt uh, alocate pentru autorizațiile de pescuit și circa 2 milioane și jumătate sunt alocate pentru uh, asistență dată sectorului de pescuit în uh, Guinea-Bissau. 500 de mii sunt consacrați introducerii unui sistem uh, sanitar și fitosanitar pentru produsele pescărești. Deci, uh, din suma totală plătită, Uniunii Euro- uh, plătită de Uniunea Europeană Guinei Bissau, 35% din contribuția financiară totală este pentru promovarea pescuitului în această țară. S-a făcut un studiu de evaluare al acestui acord în domeniul pescuitului, care a confirmat uh, faptul că există un raport uh, cost-beneficii uh, ușor în favoarea Uniunii Europene. Acest acord este important pentru Guinea-Bissau din punct de vedere economic, oferă 7,3% din bugetul de stat total și contribuie în măsură de la 88% din cheltuielile bugetare pentru pescuit. Deci uh, este important pentru stabilitatea economică a țării. În acest studiu de evaluare se menționează o serie de probleme care nu au fost uh, aplicate, aspecte care nu au fost uh, bine abordate. a am asistat uh, la o aruncare a capturilor în mare, mai ales în uh, domeniul crevetelui și vasele comunitare nu au uh, respectat condițiile de raportare atunci când intră sau ies din apele Guinei-Bissau și în legătură cu capturile lor. Deci acestea pot fi îmbunătățite. Sinergiile cu programele Fondului European de Dezvoltare sunt bune și evaluările ex post uh, arată că acordul a permis Uniunii Europene și Guinei Bissau, autorităților din aceste uh, țări, uh, să mențină un dialog în ceea ce privește pescuitul dat fiind uh, că pescuitul reprezintă o pondere atât de mare uh, în economia Guinei Bissau, uh, el menține stabilitatea macroeconomică. În noul protocol există dispoziții noi în ceea ce privește plata contribuțiilor financiare care pot fi suspendate în cazul în care nu se respectă drepturile omului, un aspect pozitiv. De asemenea, poate fi suspendat dacă Guinea-Bissau nu practică un uh, pescuit uh, viabil, sănătos, aspect iarăși pozitiv, atunci când e vorba de viitorul acestui uh, acord, cred că el va fi extrem de important și că este necesar ca Comisia și Uniunea Europeană să ia foarte în serios monitorizarea acestui acord ca acest acord să fie Um, derulat așa cum este descris în acest protocol. Unul dintre principiile de bază este că vasele comunitare trebuie să aibă uh, acces uh, numai uh, la excesul de resurse halieutice care nu sunt pescuite de populația locală sau care nu sunt necesare alimentației populației locale. Este important de asemenea ca procedurile de combatere a pescuitului ilegal să fie transparente, pentru că pescarii ilegali în Guinea Bissau reprezintă o mare problemă și este nevoie să se monitorizeze acest fenomen în Guinea Bissau. Apoi, o problemă care trebuie abordată imediat, după părerea mea, este cea a, a cantităților a, mari de capturi accidentale și a aruncării în mare a capturilor de a, crevet, crevete. Traulerele de creveți aruncă cam 85% din captura lor uh, în mare. E vorba de proteine care ar putea fi vândute pe piața locală și, printr-o gândire foarte ciudată uh, a, a uh, flotei de pescuit comunitare, aceste resurse sunt aruncate din nou în mare. Există prevăzut în protocol o comisie uh, mixtă în care reprezentanții Uniunii Europene și Guinei-Bissau se întâlnesc pentru a vedea că protocolul este pus în aplicare în mod adecvat și una dintre prioritățile acestei uh, comisii ar trebui să fie uh, corupția și abordarea acestei, acestui flagel banii nu ajung acolo unde ar trebui să ajungă. O altă problemă care reiese din uh, studiul de valoare, din raportul de valoare, este faptul că unii agenți comunitari care operează sub un uh, uh, alt pavilion, după părerea mea, vasele care schimbă își schimbă acest pavilion, ar trebui să menționez acest lucru în registru. Desigur, trebuie să vedem ce înseamnă cu adevărat o astfel de clauză și cred că ar trebui să existe un raport anual uh, înaintat uh, Parlamentului în legătură cu modul în care este aplicat uh, acest protocol și asta din motive de transparență sporită. Comisia și reprezentanții pescuitului artizanal trebuie să mențină o relație uh, și să încerce să îmbunătățească politica în domeniul pescuitului uh, în Guinea-Bissau, mai ales atunci când e vorba de combaterea pescuitului ilegal, ceea ce reprezintă o problemă semnificativă. Dacă acest protocol este pus în aplicare în mod adecvat, cred că trebuie să îl menținem. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Mulțumesc uh, pentru că insistați asupra importanței controlului. Uh, chiar intenționam să iau cuvântul pentru a vă întreba dacă Guinea-Bissau uh, dispune de gărzi de coastă pentru a verifica, pentru a face controlul, dacă există un sistem de supraveghere la fața locului. Nu. Există un centru de control în Vigo care coordonează serviciile de control ale statelor membre astfel încât acestea, să, acestea să-și folosească mai bine resursele. Însă, până acum, nu se face uh, controlul uh, vaselor. Uh, există uh, o navă care uh, face un astfel de control uh, în apele Atlanticului, însă nu uh, merge până în apele Africii de vest. Uh, sigur, uh, cei care pescuiesc în mod ilegal constituie un adevărat flagel în aceste ape. Domnul Perc, din partea Comisiei, are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și raportoarei pentru această prezentare foarte extinsă în ceea ce privește protocolul privind acordul de pescuit uh, cu Guinea-Bissau. S-a spus esențialul. Este un protocol extrem de important pentru flota Uniunii Europene uh, cu multe nave de pescuit implicate, multe state membre care sunt interesate, însă este un acord visal pentru țara în cauză, Guinea-Bissau, care Uh, are resurse importante din acest acord de, de pescuit. Este important pentru stabilitatea țării, pentru funcționarea serviciilor Ministerului Pescuitului și investițiilor care sunt legate de acest uh, domeniu de gestionare și uh, monitorizare a pescuitului. În ceea ce privește modalitățile de supraveghere, e bine, acest acord a prevăzut Uh, finanțarea unor navete de supraveghere care să aparțină Ministerului Pescuitului. Aceste uh, vase, aceste embarcațiuni uh, sunt pe cale de a fi achiziționate. Unele au fost deja achiziționate și în felul acesta va crește supravegherea E vorba de nave de 8 până la 10 metri, deci de dimensiuni mici, însă care contribuie la supravegherea uh, arhipelagurilor și zonelor uh, de coastă uh, de, în cauză. Există și uh, vase militare care sunt la, la dispoziția Guinei Bissau, însă rolul armatei a fost contestat în ultimii ani uh, Obiectivul nostru este să avem uh, mijloace de supraveghere cu control autonom care să aparțină administrației pescuitului, astfel încât să nu se mai depindă de armată și de intervenția acesteia. Desigur, aș dori să revin pe scurt uh, la problema resurselor, amintind că obiectivul, obiectivul nostru este să pescuim numai excedentul, ceea ce nu se pescuiește de către pescarii locali nu vrem să uh, facem concurență flotei artizanale, care este foarte importantă, și flota europeană, care pescuiește uh, resurse uh, destul de, mare, destul de mari și pescuiește în ape care sunt mai îndepărtate față de apele de coastă unde își desfășoară activitatea micii pescari. În ceea ce privește cefalopodele, am văzut că uh, pescarii europeni nu utilizează toate posibilitățile. Rata de utilizare este uh, de circa 45%. În ceea ce privește tonajul uh, vaselor din acest acord, riscul de concurență este și mai mic pentru că Guinea-Bissau nu deține uh, o flotă de mare tonaj care să intervină în pescuitul de acest tip. Un subiect foarte important pentru noi este urmărirea acestor uh, acorduri. Uh, sunt acordurile cele mai urmărite atunci când e vorba de punerea în aplicare, pentru că de îndată ce Comisia Mixtă care va avea loc uh, Uh, loc săptămâna viitoare. Uh, cu această întâlnire de săptămâna viitoare vom ajunge la trei uh, întâlniri ale Comisiei Mixte în acest an pentru urmărirea acestui acord. Au existat întârzieri, au existat o serie de greutăți legate de schimbările pe plan politic, posibilitatea redusă, greutățile autorităților de a absorbi aceste fonduri. Noi dorim să le susținem astfel încât fondurile să fie folosite în mod uh, efic- eficient și exemple care pot fi ilustra este sistemul uh, de supraveghere prin uh, satelit care face obiectul unei investiții și unei finanțări în cadrul acestui acord. Deci, esențial este să ai un uh, sistem uh, care să uh, permită supraveghere prin satelit. Eu însumi am fost la Bisau în septembrie și am constatat că lucrările la portul Altobandii sunt aproape încheiate. Acest, această infrastructură va permite navelor europene să debarce o parte din uh, capturile lor, o parte importantă din capturilor lor. Infrastructura cheiurilor și uh, infrastructurile de prelucrare au fost uh, deja uh, puse la dispoziția uh, pescarilor. În ceea ce vrește drepturile omului, este uh, adevărat că aici este diferența față de acordul uh, anterior, care din punct de vedere al cantităților de pescuit era identic. Am reținut uh, inserarea unei astfel de clauze privind drepturile omului. Este o țară care este urmărită atent din acest punct de vedere și uh, situația drepturilor și dacă uh, situația drepturilor omului se deteriorează, putem să suspendăm aplicarea acestui protocol cele mai recente uh, uh, hotărâri ale uh, Consiliului, cea din 18 iulie, la ea mă refer, arată că s-au făcut o serie de progrese încurajatoare din punct de vedere al guvernanței, care au fost confirmate de Uniunea Europeană și Așadar, consultările care uh, au fost uh, angajate la articolul 96 ar putea să fie uh, închise. Uh, s-a dat o nouă pagină și uh, avem acum uh, relații mult mai sănătoase cu Guinea-Bissau. Și, de altfel, la nivelul administrației în domeniul pescuitului, cel care a urmărit până acum domeniul uh, pescuitului va fi înlocuit cu o nouă personalitate din Guinea-Bissau. Nu vreau să monopolizez timpul de intervenție, interve, inter, intervenție. Am luat notă de importanța acestei clauze. Uh, navele comunitare trebuie să uh, pescuiască numai în limitele acestui protocol, în condiții de transparență. Iată câteva remarci care sper că au contribuit la dezbatere. Președinta, doamna Levin are cuvântul pentru a încheia. Mulțumesc foarte mult uh, la întreb. Uh, pentru explicații sunt încântată să aud că Guinea Bissau a achiziționat acum uh, embarcațiuni de supraveghere. Atunci când am vizitat țara acum câțiva ani, erau decât două astfel de uh, vase și practic nu-și puteau să-și permită combustibilul pentru funcționarea acestora. Acestea erau uh, um, blocate în port, așadar cu sistemul de monitorizare prin satelit s-au făcut progrese foarte mari, fără acesta ar fi imposibil să se supravegheze ceva în acele ape. De asemenea, mă bucur să aud uh, despre faptul că uh, analizați uh, că, um, clauza de exclusivitate și că aceasta este respectată pe deplin. Vă mulțumesc așadar pentru aceste informații și vom vedea um, cum uh, merg lucrurile în continuare. Sorry. Je vous rappelle que... Vă reamintesc că depunerea amendamentelor se poate face până la 10 noiembrie la ora 17, iar votul se va ține pe 8 noiembrie. Următoarea reuniune se va ține la Bruxelles, aici, pe 5 decembrie, de la 15, de la ora 15 la ora 18.30 și apoi pe 8 decembrie 2011 de la ora 9 de dimineață la ora 12. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această reuniune. O seară frumoasă!